Uh, corespunzătoare. Aș dori de asemenea, dragi colegi, să vă informez că se suspendă ședința. Vă urez o seară plăcută.